acest lucru domnului Svoboda, care este președintele acestui grup de lucru. Now, colleagues, we can proceed to the votes. Așadar, acum, dragi colegi, putem să trecem la vot. Deci vă rog să vă pregătiți uh, cartelele de vot. Am aici șapte propuneri de rezoluție privind uh, situația din Pakistan. Votăm uh, aceste rezoluții privind asasinarea guvernatorului Punjab Salman Taseer. Așadar, propunerea comună de rezoluție, paragraful 8, avem un amendament oral care cred că va fi prezentat de doamna Șache. Thank you. Um, very brief. Mulțumesc foarte pe scurt. Paragraful 8 ar trebui să fie adăugat după apel și în parag- la sfârșitul paragrafului și în paragraful 7 am fost de acord să ștergem, să ratifice și să uh, înlocuim cu uh, o altă formulare, dar este vorba numai de schimbări uh, formale. Obiecții? Nu? Putem să votăm? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Paragraful 4, vot uh, pe părți. Din nou, un amendament oral cred că va fi prezentat de domnul Tanner.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 Any objections? Președintele, sunt obiecții? Nu sunt obiecții? Deci putem să votăm pe părți. Prima parte cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. Deci votul este deschis. Votul este deschis. Toată lumea a votat. Votăm partea a doua. A votat toată lumea. Votul este închis. Respins, clar. Acum, paragraful 15, din nou vot pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 17, mai avem un amendament oral care va fi prezentat de doamna Șarche. Uh, am citit ambele schimbări uh, prima dată. Deci la prima intervenție am menționat și acest amendament oral. Președintele. În regulă, în acest caz, vom vota rezoluția astfel amendată. Cine este pentru, împotrivă, abține. Rezoluția este adoptată. So next item. Următorul punct. Votul pe șase propuneri de rezoluție privind Brazilia, extradarea lui Cezare Batisti. Avem amendamente. Avem un amendament oral. Nu? Doamna Angelini, nu? Nu? Deci putem vota întreaga rezoluție. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Toată lumea a avut timp să voteze. Atunci închid votul și rezultatul este adoptarea rezoluției. Rezoluția a fost adoptată. And the next And the next and last item is... Și următorul și ultimul punct este votul privind șapte propuneri de rezoluție, moțiuni de rezoluție asupra Iranului, în special cazul lui Nasrin Satudeh, din nou, votăm rezoluțiile în întregul lor. Vot cu apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă cu 79 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Mai sunt câteva anunțuri. Am primit uh, poziția în primă lectură a Consiliului și de asemenea a Comisiei vor fi atașate proceselor verbale ale acestei sesiuni și Parlamentul uh, va avea o perioadă de